Vă rog să luați loc. Ich erkläre das dann du, ja? Bitte, meine Damen und Herren, nehmen Sie. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Ședința e deschisă și înainte să trecem la programul activității președinției olandeze, trebuie să vă transfer, să vă transmit o problemă de regulament de procedură. Ați fost informați că conferința președinților a hotărât ca Comisia pentru Afaceri Interne și Libertăți Civile să se ocupe de